Bien, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Et ce matin... Colegi, haideți să începem. Avem, uh, în primul rând, o comunicare de la raportorul general privind proiectul de buget 2017 și uh, de la raportorii noștri de la celelalte secțiuni. Am avem o dezbatere și trebuie să încheiem la 10 jumătate. Nu am anunțuri de făcut. Dacă este gata domnul Gaier, îi dau cuvântul. Äh, hm, Mulțumesc, domnule președinte. Am un document pe care l-am întocmit și pe care raportorii din umbră și coordonatorii l-au primit. Aceasta este propunerea mea. S-au înaintat 220 de amendamente de la grupuri și comisii, dar și de la membrii, în mod individual. Acest document s-ar putea să fie deja um, să fie deja vechi. De ieri, la nivel politic și intelectual, nu a fost deloc ușor uh, în ceea ce privește ideile transmise de doamna vicepreședinte Georgieva, Georgieva și uh, noi am considerat că există până la urmă un progres și acest document um, are legătură, are o legătură strânsă, merge în aceeași direcție, dar ce s-a întâmplat marți și mie, luni și marți, mă scuzați, nu se oglindește încă în acest document. Mulțumesc tuturor! Uh, iar uh, sâmbătă chiar am făcut o simulare bugetară, ne-am sacrificat deci o zi și uh, acest, această simulare stă la baza documentului, iar amendamentele au fost avute în vedere cu mare grijă în, în, uh, cadrul, uh, în cadrul rațional, politic și în cadrul, într-un cadru al legalității. Bineînțeles, fără acest lucru ne-a fost de mare ajutor, altfel ca raportor aș fi fost pierdut. Și uh, vreau să mulțumesc colegilor care în afară de, sâmb, de luna asta de sâmbătă, au um, muncit din greu și înainte Vreau să mulțumesc uh, uh, colegilor uh, și și mm, socialiștilor care m-au ajutat foarte mult. Acest document este prezentat cu anumită rezervă, fiindcă trebuie revăzute unele documente în lumina celor propuse de comisie. Ne confruntăm cu o provocare interesantă pe plan intelectual și politic, dat fiind propunerile comisiei să vedem care sunt elementele cu care suntem de, ac- de acord. În următoarele luni va trebui să se concretizeze toate aceste lucruri. O să revin asupra detaliilor mai târziu. Am vorbit deja despre revizuirea CFM, au fost integrate deja în document unele documente, dar va trebui să facem un exercițiu de sincronizare ce va fi dificil uh, tehnic și nu numai, bineînțeles, și pe plan politic. Trebuie să chipzuim bine ce trebuie facem și să ne gândim la schimbările politice, de pildă, care sunt foarte interesante și care trebuie introduse. Această toamnă vom avea și raportul Monti privind resursele proprii, un alt raport extrem de interesant care ne va aduce uh, unele lucruri importante și unele contribuții importante la, dezb- la dezbaterea noastră. Cunoașteți deja multe lucruri de la procedurile bugetare anterioare. Eu uh, sunt. Uh, eu uh, accept uh, toate. Mod- eu doresc ca toate liniile bugetare modificate de Consiliu să fie analizate în urma propunerii făcute de Comisie. Apoi, uh, în ceea ce privește marja de contingență, marja globală pentru angajamente, trebuie să avem o poziție. E vorba de uh, fonduri care trebuie mobilizate pentru anumite categorii ce se confruntă cu o situație critică. Apropo de EFSI, s-au prevăzut modificări pentru CEF și pentru Orizontul 2020. Va trebui să încercăm uh, să rectificăm uh, unele lucruri în ceea ce privește inițiativa europeană pentru tineret. Sunt foarte multe idei bune. Printre măsurile cu privire la proiectul pilot care trebuie puse în aplicare. Deci, uh, ce... Deci doar trebuie... Uh. Trebuie doar să corectăm unele lucruri aici. Un alt lucru interesant pentru grupul nostru Un uh, lucru despre care am vorbit deja este... Dar aș dori acum să-l argumentez. Știți că avem uh, um, măsuri de pregătire privind anumite linii pe o perioadă de trei luni care se referă la cooperarea în industria armamentului din Uniunea Europeană. Europeană. Acesta este un amendament important, ține de politica de securitate a Uniunii Europene, politica de securitate și apărare a Uniunii Europene, despre care vom discuta pe larg la summitul de la Bratislava. Aici este vorba, deci, aici nu este vorba de o idee uh, Uh, nouă, ci de o piatră angulară, angulară mă scuzați, uh, despre o discuție pe care trebuie să aibă șefii de stat uh, și de guvern pentru a realiza progres din punct de vedere politic în um, ceea ce privește acest subiect. Eu cred că Uniunea Europeană nu o duce prea bine la ora actuală. Și are nevoie de o politică externă și de apărare pentru a se pentru a-și reveni și trebuie să progresăm, fiindcă suntem confruntați cu amenințări care ne obligă să ne mișcăm mai repede, ceea ce înseamnă că pe fondul măsurilor pregătitoare nu am probleme pe fond, dar am, uh, am anumite probleme în ceea ce este finanțarea. Trebuie să ne dăm seama că aceste 90 de milioane, dintre care, 9, dintre care 25 pentru bugetul viitor, e bine, dacă se adoptă această cifră, această sumă, s-ar putea să se compromită finanțarea multor alte măsuri care sunt prioritare, acțiuni pilot și măsuri pregătitoare care nu vor mai putea fi uh, derulate, fiindcă nu mai sunt bani, fiindcă o parte a banilor vor, uh, care trebuiau folosiți pentru finanțare vor fi folosiți pentru aceste 90 de milioane. Deci trebuie să ne gândim care sunt măsurile pregătitoare, care sunt proiectele pilot, care trebuie, care merită într-adevăr să fie încurajate, să fie susținute și cum rămâne cu aceste măsuri pregătitoare de finanțare față de, față de sectorul armamentului. Uh, trebuie să dăm seama că uh, va exista un schimb uh, între cele două dimensiuni. Este o chestiune de matematică. Am o propunere. Știți care este poziția mea pe care v-am prezentat-o în mai multe rânduri. Eu am uh, intrat în politică la nivel european, fiindcă cred că e, sunt foarte multe lucruri de făcut la nivel politic în uh, Europa care uh, ne-ar, care, unde trebuie să colaborăm mai degrabă decât să acționăm individual. Acest lucru trebuie să se reflecte în buget, dar nu e de la sine înțeles acest lucru, nu e ușor de făcut, avem foarte multe sarcini comune. Și ar trebui să avem mijloacele financiare la dispoziție pentru a face aceste lucruri banii pe care primim de la statele membre în acest sens nu sunt suficienți, după părerea mea. Lucrurile ar putea să se îmbunătățească datorită propunerii făcute ieri, dar nu va fi ușor deloc uh, să se concretizeze lucrurile la nivel bugetar. Există mai multe mecanisme care permit statelor membre să facă, să financeze proiecte comune în cadrul politicii de securitate și de apărare. Astfel, am putea să prevedem posibilitatea de finanțare prin buget, prin bugetul Uniunii Europene, unele măsuri de securitate, dar acest lucru înseamnă că deschidem o ușiță care va fi greu de închis după aceea. Statele membre și Comisia le vor face propuneri rezonabile, bineînțeles, iar noi ne vom da seama că aceste idei sunt bune și trebuie sprijinite, dar cum să le sprijinim financiar? Deci, trebuie să ne punem această întrebare, să ne, să ne întrebăm dacă vom avea la dispoziție un buget suficient de consistent pentru a face acest lucru. Așa cum mi s-a spus ieri, și eu cred că, și eu sunt de acord că nu avem bugetul suficient la ora actuală și am rezerve. Am rezerve în ceea ce privește propunerea uh, făcută privind măsurile pregătitoare care va fi finanțată prin mijloace bugetare. E drept că nu va veni toată lumea la mine, va exista un lobby puternic dintr-o parte, dintre alta. Nu știu care va fi rezultatul acestor, acestor dezbateri, care lobby va câștiga, dar va trebui să căutăm alți bani. Cu ajutorul serviciului juridic am uh, o oarecare idee pe care vă propun. Linii de bugetare pentru aceste măsuri pregătitoare pot fi prevăzute, ceea ce ar arăta că, da, pe fond suntem de acord cu ideea proiectului. Putem să procedăm și altfel, să o respingem din capul locului. Pentru mine, crearea acestei linii bugetare dă un semnal că suntem pentru acest proiect. Apoi, în ceea ce privește bugetul, uh, cifrele, uh, eu aș începe cu adăugarea unui zero și un comentariu pe care l-aș adăuga pentru această linie bugetară, și anume că noi am dori ca Comisia să ne mai facă și alte propuneri în ceea ce privește modul de a, de a finanța aceste măsuri pregătitoare. Și aici putem uh, să uh, ne găsim inspirația în uh, alte mecanisme similare, cum ar fi veniturile externe și putem prevedea unele modificări tehnice, dar mai întâi trebuie să transmitem semnalul de Flash Maker. Da, suntem pentru acest proiect, îl dorim și apoi, într-o a doua etapă, am, am putea să arătăm, să transmitem mesajul că, într-adevăr, nu avem suficienți bani la ora actuală pentru finanțarea măsurilor pregătitoare și, în al treilea, dacă statele membre vor această, vor această măsură comună, această acțiune comună, trebuie să participe la finanțare. Bun. Trebuie să avem uh, un demers determinat, pentru că dacă facem acest lucru vom putea să finanțăm mai mult proiectele pilot uh, prioritare și măsurile pregătitoare importante. La uh, rubrica A1. Cum rămâne cu propunerea? Haideți să vedem cum stăteau lucrurile înainte de EFSI în contextul CEF și Orizont 2020. Există încă un punct ce ar putea fi discutat în această dimineață și este vorba despre faptul că 50% din fonduri care vor fi folosite pentru ei la următorul exercițiu bugetar ar putea fi puse în rezervă. Proiectul Comisiei eh, privind unele programe, Erasmus, Cosme și așa mai departe, ar putea fi majorat în, în cadrul acestui eh, um, proiect de buget. În ceea ce este Agenția Europeană pentru Securitatea Informației și Rețelelor, ENISA, ar trebui îmbunătățită, încadrată mai bine la nivel bugetar. Pentru a le răspunde celor care uh, spun că în cadrul raportului financiar trebuie să se uh, prevadă o rezervă pentru auditare pentru ENISA și ar putea să introducem și o linie bugetară pentru evenimentele speciale, acele special events. De ce? Um, așa cum au, și-au dorit mulți colegi, mai ales din Austria, care organizează Jocurile Olimpice Speciale și care dorește să, să beneficieze de pe urma unor fonduri europene. S-ar putea face acest lucru și merită să fie sprijinite și încurajate astfel de evenimente. Fac această propunere pentru că programul sport din cadrul Erasmus, sursa, sursa normală de finanțare, există avem acces la ea, dar aș dori ca Comisia să ne garanteze că solicitarea Austriei poate să fie, să aibă câștig de cauză dacă este introdusă cum trebuie. Astfel se poate garanta uh, finanțarea acestui eveniment, Jocurile Olimpice Speciale. M-aș bucura, deci, să se facă acest lucru prin uh, cadrul, uh, în cadrul Erasmus Sport. Bineînțeles, uh, voi ține cont de unele rezerve pe care le împărtășesc și eu, și anume că o linie bugetară al cărei obiectiv este uh, precizat clar dinainte, nu este poate ce ne dorim noi. S-au ridicat aceste rezerve și sunt întru totul de acord, de altfel. Dacă ne bazăm pe Erasmus Sport și apoi uh, în a doua etapă ceva nu funcționează la nivelul finanțării Uh, privind Jocurile Olimpice Speciale, ce ne facem atunci? Ce ne facem? Trebuie să discutăm acest lucru am discutat și cu Comisia să vedem în ce măsură finanțarea Jocurilor Olimpice speciale se poate face prin Erasmus Sports. Ă, trebuie să ni se dea și suficiente garanții și să corectăm lucrurile pe măsură ce discutăm, dar să ne gândim foarte serios la ă, această chestiune, la acest eveniment Jocurile Olimpice speciale. Ehm, hinsichtlich ehm, Există și alte puncte care suscită critici, în special FC. Și ultimul lucru pe care eu l-aș dori e să compromitem acest instrument. Nimeni nu dorește așa ceva, îmi imaginez. Punerea în aplicare a acestui fond și știm de unde vine, se leagă de planul Juncker și mai știm de asemenea cum reacționează grupul SND vis-a-vis de acest program. E un instrument financiar, e dificil și programul nu funcționează în tocmai cum ne-am fi dorit. Comisia Econ s-a pronunțat în acest sens și știm cum stau lucrurile intervine principiul adiționalității. Când ne uităm la proiectele înaintate în uh, acest, cu acest instrument, e bine, în Germania, bunor, există două proiecte de autostrăzi. Ori știm că Germania nu este țara cea mai săracă, din potrivă. Și să finanțăm construirea unor tronsoane de autostrăzi tocmai în Germania nu e ceea ce noi ne-am fi dorit. Lipsește o doză de echilibru. E o problemă pe care am evocat-o de la bun început, dar care, uh, în mod regulat, e trecută sub tăcere. În mod evident, țările cel mai puternice economic, un sector financiar bine dezvoltat, vor profita, deja profită mai mult de EFSI decât alte țări. Există piețe financiare bine dezvoltate în Uniunea Europeană, dar nu în toate statele membre. Există bănci de dezvoltare foarte bine dezvoltate, cum ar fi RFA la nivelul landurilor. De exemplu, avem astfel de bănci. De asemenea, însă, în alte țări europene, lucrurile nu sunt la fel de avansate. Iată de ce trebuie restabilit echilibrul la nivel european și trebuie să fim atenți, să recunoaștem acest dezechilibru, să insistăm pe lângă BEI pentru a ajusta uh, utilizarea acestui instrument printr-o mai bună infrastructură de consultare în țările care nu beneficiază de EFSI și o serie de alte măsuri. Trebuie să ne mai punem o întrebare în calitate de eurodeputați putem prezenta această idee uh, la BEI și putem spera că vor reacționa, că vor înțelege, putem să, le, să acordăm BEI încrederea noastră? Trebuie să uh, ne folosim de toată forța noastră de presiune pe lângă BEI pentru a-i face să înțeleagă cum stau lucrurile. pentru că altminteri nu avem nicio cale de a influența ce se întâmplă uh, cu FC. Uh, am vorbit de uh, alte instrumente, precum Fondul Fiduciar pentru Africa și altele. Însă, anumite instrumente nu mai permit, odată ce sunt puse în aplicare, o influență a Parlamentului. Sigur că în amonte, uh, înainte, atunci când se elaborează aceste instrumente, ne putem exprima. Dar, odată ce instrumentul devine funcțional, Parlamentul nu mai are nicio posibilitate de a-și exercita influența decât a se exprima, avansa argumente, dar, cum știți, chiar dacă aceste argumente sunt rezonabile, ă, nu sunt luate în seamă de Consiliu Special. O să-mi spuneți că greșesc, că toată lumea crede că EFSI funcționează minunat, totul e bine și ne oprim aici. Dar dacă asta e reacția colegilor aici în comisie, sigur mă pliez, dar eu cred că faptele vorbesc ce e scris negru pe alb, iar dacă vrem să ameliorăm lucrurile, avem ocazia să o facem aici cu FC. Dacă nu utilizăm această ocazie, ar fi păcat, dar eu cred că e o eroare politică. Rubrica 2 acum. Nu, mă scuzați, unu b spune oratorul. Deci reiau. Rubrica 1B. Ce vreau să vă spun astăzi la acest punct se referă la fondul pentru inițiativa de ocupare. 1,5 miliarde angajamente suplimentare. Ieri am auzit niște cifre din partea comisiei și am vrea să le comparăm cu cifrele pe care le avem noi. Eu nu am fost prea mulțumit de proiectul de buget al Comisiei. Pe de altă parte, sunt convins că evaluarea Comisiei trebuie să intervină abia ulterior. E important să prevedem fonduri complementare, măcar angajamente suplimentare la această rubrică. Rubrica 2 acum. Proiect de buget ce trebuie să prevedem ca finanțare pentru situațiile de urgență, pentru a putea interveni, cum uh, e cazul în sectorul laptelui. Mă întreb dacă de la bun început trebuie să prevedem niște sume, niște cifre uh, precise care să uh, fie fixe. În octombrie așteptăm scrisoarea rectificativă din partea Comisiei. Știm că această rectificare va prevedea sume diferite. La rubrica 2. Deci, cifre noi. Și cred că acești bani trebuie puși la dispoziția sectorului agricol, în special sectorul laptelui. Dacă vrem să respectăm plafonul, trebuie să prevedem și bani suplimentari față de cele 500 de milioane. Cred că suntem cu toții de acord în ce privește nevoile. Trebuie făcut ceva. Însă abordarea mea strategică nu este aceeași ca și cea a creștin-democraților. Cele 500 de milioane nu sunt decât un semnal. Nu am nimic împotriva, firește. Dar, repet, această sumă nu trebuie să fie bătută în cuie, în buget, pentru că va urma scrisoarea rectificativă și abia atunci vom vedea ce e de făcut exact cu cifrele. Rubrica 3. Ce caracterizează această rubrică 3? Comisia se servește de marjă pentru a finanța anumite măsuri. Măsuri necesare în pachetul securitate. Consiliul a mizat pe programul cultură, unde prevede reduceri, pentru a obține o marjă simbolică, dacă nu mă înșel, 27 de milioane, pe care Consiliul ar dori să o rezerve. Pentru mine, programele culturale aduc o valoare adăugată europeană, special în situația curentă și cred că trebuie prevăzut aici un, o finanțare suplimentară, cum spuneam, pentru latura culturală. Măsura de flexibilitate prevăzută pentru Europol, Eurojust, trebuie susținută și aș propune trei linii noi bugetare pentru un an european al patrimoniului cultural european și punerea în aplicare a unui fond de rescue and save care ar putea fi finanțat prin EFSI. Apoi, un mecanism de solidaritate financiară pentru primirea refugiaților, finanțat sub MIF. Trec la rubrica 4. E o rubrică complicată și aceasta. Eu unul sunt neliniștit. Mă întreb ce mai rămâne din politica de dezvoltare a Uniunii Europene, odată ce principalele instrumente disponibile în cadrul acestei politici uh, sunt utilizate mai degrabă pentru programele de primire a refugiaților. Știm că e nevoie de un fond suplimentar pentru primirea refugiaților și acești bani trebuie puși uh, la dispoziție. Dar propunerea Comisiei vizează politica de vecinătate, propunând să se ia bani de aici pentru uh, a finanța primirea refugiaților. Uh, de ce astfel de instrumente au fost create la bun început? Practic, azi nu mai rămâne mare lucru din uh, filozofia care a stat la baza constituirii acestor instrumente. Încă o dată, zic eu, e nevoie să restabilim un anumit echilibru. Programele inițiale eu aș dori să fie reînscrise în buget. Uh, și liniile bugetare care în trecut au constituit priorități comune trebuie să redevină astfel. Bună oară, ajutorarea comunității turce din Cipru, anumite linii bugetare, cum e TCI, ajutorarea, ajutorarea refugiaților palestinieni și alte astfel de linii bugetare. Comisia DEVE și liberalii au făcut propuneri în acest sens, și anume crearea unor noi linii bugetare. Bună oară pentru fondurile fiduciare. Sunt idei pe care le aprobăm. Poate ar exista și o altă propunere care la rubrica 4 ne-ar permite să finanțăm, să finanțăm mai bine proiectele pilot și activitățile pregătitoare. Sigur, majoritatea aspectelor sunt tehnice, dar există și uh, elemente politice. Cheltuielile anumitor entități europene s-au făcut de aici, de la rubrica 4, ori așa, uh, Uh, ceva nu ar trebui să se întâmple. E vorba de personal care ar trebui plătit de bugetul administrativ, deci ar trebui retrase aceste linii bugetare de aici, de la rubrica 4 și plasate la rubrica 5. Vorbim de aproximativ 15 milioane de euro. Colegii mei sigur cunosc mai bine aceste cifre. Acești bani suplimentar ne-ar permite să finanțăm mai bine, cum spuneam, activitățile pregătitoare din cadrul rubricii 4. Ce privește rubrica 5, colegul Tarand se ocupă de acest capitol și eu m-aș mulțumi să spun că am uh, reluat proiectul de buget Și cu asta închei. Vă mulțumesc. Merci, monsieur le rapporteur general. Merci pour... Președintele, mulțumim. Mulțumim pentru întreg efortul dumneavoastră și al echipei dumneavoastră ați lucrat în acest uh, weekend și uh, e o înaltă misiune aceea de a lucra ca raportor general. Acum am să dau cuvântul domnului Tarand pentru celelalte secțiuni. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva observații la celelalte secțiuni, începând cu, într-o manieră cu o metodă oarecum egoistă, începând cu Parlamentul. Aici părem să fim de acord între majorități. Grupurile politice au decis să creeze 76 de noi posturi Aș mărturisi că eu unul aparțin unei minorități și nu susțin această idee. Intervenție fără microfon din sală. Time we disagree. First time in life. <coughs> so, um, you see how Vedeți cât de conflictuală poate fi politica, mai ales în ce privește aspectele bugetare. Apoi, ne așteptăm ca tot ce ține de celelalte instituții, Parlamentul să revină la liniile bugetare din proiectul de buget care au fost reduse de către Consiliu. Și cel mai important, cred că trebuie să susținem Curtea Europeană de Justiție, deoarece problemele au izvorât de la Consiliu. Altfel, curtea nu ar fi cerut atât de multe amendamente. Acum se taie resursele eh, de la curte, împiedicându-i să-și facă treaba. Ieri am reușit să rezolvăm una din problemele ridicate de un coleg al nostru de la Comisia de Afaceri Externe, și anume proporționalitatea uh, între naționalitățile personalului de la Serviciul de Acțiune Externă. Există o propunere de a crea o unitate de comunicare strategică cu 16 noi posturi deci trebuie să uh, spun că susțin crearea acestor posturi. Poate domnul Gaier a menționat acest lucru, dar n-am fost eu atent. Există o propunere de a deplasa reprezentanții speciali către serviciul de acțiune externă, cu buget cu tot. De asemenea, aș dori să vă cer sprijinul pentru a reveni la liniile bugetare privind uh, supraveghetorii de date personale. E o linie bugetară care trebuie restaurată. Asta este tot, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Agențiile acum. Domnule Gaier? Ähm, da, wo ich wesentliche Änderungen vorgeschlagen habe hinsichtlich der Agenturen, ähm, habe ich das. Am făcut uh, multe propuneri în ceea ce privește agențiile. Am făcut uh, aluzie la ele și în uh, prima rundă, însă sugerez în mare să restaurăm uh, angajamentele um, pentru agenții care au fost tăiate de uh, Consiliu. Mai mult, anumite alocări pentru agenții um, au fost sporite. Practic, uh, aceste agenții ar trebui să primească o creștere a fondurilor de 5%. Referim practic, revenim practic la situația din 2016 sugerez ca la ENISA să se uh, restaureze fondul, la fel și la Europol și Eurojust. Apoi, în ceea ce privește agenția Europol, uh, există clar niște discuții în curs în ceea ce privește ceea ce s-a decis de către Comisia pentru uh, Drepturile Cetățenești. Însă nu știu exact ce s-a întâmplat, uh, care a fost diferența între ceea ce și-au dorit și au obținut până la urmă. Pentru Eurojust, eu uh, mi-aș dori să avem 10% uh, suplimentare pentru Europol 12, pentru ENISA 6, pentru că au activități foarte importante, de exemplu lupta cu terorismul și vrem să oferim un sprijin acestor acțiuni. Mulțumesc! Acum în ce instrumentele speciale și plățile, da, instrumentele speciale, rezerva de ajutor pentru situațiile de urgență, vorbim aici despre un miliard. Asta corespunde așteptărilor uh, Parlamentului exprimate în cadrul revizuirii la jumătatea mandatului. Ținem cont și de propunerile care au fost făcute ieri. Proiectul de buget uh, legat de globalizare și fondul de solidaritate, uh, ele revin la nivelurile de dinainte. Mulțumesc. Acum plățile. Da, dorim să restaurăm toate liniile bugetare care au fost tăiate de către Consiliu. Dorim să ridicăm angajamentele în raport cu anul trecut. Practic, ne gândim că Există anumite previzii ale Comisiei, uh, unor prea pesimiste legate de plăți și acolo unde asta se întâmplă, credem că angajamentele trebuie sporite. Ar fi bine să reflectăm puțin uh, înainte la toate aceste lucruri pentru a fi sigur că avem uh, un echilibru în proporție de 100%, domn președinte, dar eventual am putea să asigurăm o tranziție uh, lină, special de a doua parte a cadrului financiar multianual. Doamna comisar Georgeva ne-a spus că probabil ar trebui să admitem că aceste instrumente speciale uh, depășeau plafoanele pentru că ar trebui să existe anumite angajamente de plăți în consecință. Uh, Așadar, Consiliul va trebui să pună în practică această viziune și să îi acorde fonduri din bugetul pentru 2017. Aș dori să mulțumesc raportorului, iar acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Primul dintre ei este domnul Mureșan. Mulțumesc, domnul președinte, bună dimineața, dragi colegi. Uh, și din partea mea, mulțumiri raportorului pentru munca din ultimele săptămâni și pentru uh, spiritul de cooperare productiv pe care l-a arătat în munca cu noi, cu raportorii din umbră. E bine, noi ca și PPE am înaintat câteva amendamente săptămâna trecută. În ce constau acestea? E bine, mai întâi ne-am gândit că proiectul de buget, așa cum a fost prezentat de Comisia Europeană la sfârșitul lui iunie, a fost un buget foarte strâns Însă, având în vedere că prioritățile noastre sunt uh, definite de la începutul cadrul financiar multian, multianual, adică crearea creșterii și locurilor de muncă, gestionarea uh, crizelor refugiaților și sporirea securității pentru cetățenii europeni, ne considerăm că proiectul de buget al Comisiei Europene uh, a fost mai adecvat decât poziția Consiliului. De aceea, grupul meu a subliniat foarte clar că niciuna dintre reducerile uh, prezentate de uh, Consiliu nu trebuie să fie acceptate de această instituție. E ceva ce a spus public și președintele grupului nostru la începutul acestei săptămâni. Deci dorim să uh, restaurăm toate um, tăierile operate de uh, Consiliu. E o prioritate pentru grupul nostru și cred că aici ne aliniem poziției raportorului. În al doilea rând, mai avem un al doilea principiu important pe care l-am luat în calcul atunci când am înaintat amendamente, și anume raportul uh, adoptat cu mare majoritate de această sală cu privire la revizuirea cadrului financiar multianual. Este vorba de um, raportul colegilor Orbac și Toma. Tot ceea ce se găsește în acest raport uh, se aliniază celor adoptate cu mare majoritate în această instituție în legătură cu acest uh, uh, buget. Apoi, cum a spus și raportorul, ne dorim restauri, să restaurăm toate reducerile operate pentru Europa 2020 și pentru facilitatea conectarea Europei. Acestea au fost priorități ale Parlamentului și sunt chestiuni uh, în legătură cu care și-au luat angajamente și alte instituții atunci când a fost creat EFSI. Apoi, în ce privește rubricile, la rubrica 1A, cum spuneam, firește ne dorim să uh, revenim la uh, situația dinainte de tăierile operate de Consiliu. Apoi, în ce privește marjele existente, ne dorim ca ele să susțină IMM-urile Uh, practic să susțină măsurile care aduc creștere și creează locuri de muncă, adică IMM-uri, cercetători, uh, deci uh, proiectul Marie Curie, apoi Consiliul de Cercetare European, Erasmus, Cosme, deci cercetare și IMM-uri. Am sugerat ca toate marjele de la titlul 1 uh, și 2 să fie folosite uh, pentru uh, crearea de locuri de muncă. În al doilea rând, inițiativa pentru ocupare pentru tineri. Noi aici am înaintat un amendament care propune ca finanțarea pentru această inițiativă pentru anul 2017 să fie păstrată la același nivel ca și la începutul acestui cadru multianual, deci 2014-2015. Ieri, în declarația legată de starea Uniunii, am înțeles de la președinte Juncker că această inițiativă a ajută tinerii să își găsească un loc de muncă sau uh, un loc unde să facă ucenicie. Prin urmare, uh, Comisia va trebui să vină cu o evaluare a acestei inițiative. Însă, câtă vreme nu există vreo evaluare a Comisiei uh, care să sugereze anumite neajunsuri aceste inițiative, noi nu vedem să există vreun motiv pentru ca finanțarea legată de această inițiativă să fie redusă. De aceea credem că sumele propuse de Comisie 1 miliard pentru această inițiativă, uh, pentru tot uh, restul cadrului financiar multianual, uh, e prea puțin. De aceea punctul nostru de plecare coincide cu poziția raportului Olbrich-Toma. Apoi, tot la această rubrică, PP-ul a mai înaintat un amendament sugerând o creștere de 4 milioane de euro a fondului pentru cei mai uh, neajutorați. Credem că trebuie să transmitem un semnal celor mai săraci din Europa că atunci când gândim bugetul uh, îi luăm și pe ei în calcul. Apoi, uh, la rubrica 2, am înaintat uh, un amendament, raportorul l-a menționat uh, deja, prin care susținem producătorii de lapte din Europa cu 500 de milioane de uh, euro. Este vorba de producători de lapte afectați de criza laptelui. Știm că Comisia Europeană va înainta o scrisoare de rectificare din această perspectivă, dar e important să demonstrăm că această instituție susține fermierii implicați în producția laptelui în Europa. Nu este doar un pas simbolic, simbolic, ci este și o acțiune politică foarte importantă. Și ne așteptăm uh, ca uh, sprijinul pentru acești fermieri afectați uh, de criză să fie inclus în poziția Parlamentului. Așa ar trebui să se întâmple și cu cel de-al doilea amendament pe care îl înaintăm, care propune 100 de milioane de euro pentru fermierii din domeniul producției de lapte afectați de embargoul rusesc. Apoi, la rubrica 3, raportorul a menționat și el acest aspect, anume plafoanele reduse care rămân o problemă. Principalul nostru comentariu aici este că trebuie să sporim uh, încă și mai mult uh, personal de la nivelul Europol, pentru că își aduce o contribuție majoră la asigurarea securității în Europa, ori exact asta își doresc oamenii. La rubrica 3 am uh, propus și anumite creșteri minori legate de politica de vecinătate, atât la est cât și în Mediterană, și ne așteptăm ca ambele vecinătăți ale Uniunii Europene să fie considerate ca priorități de Parlament, pentru că trebuie să înțelegem în ce ce lume trăim și să vedem exact care ne sunt vecinii. Vecinii noștri sunt uh, Rusia, care este din ce în ce mai uh, agresivă, uh, un alt vecin este Ucraina, care destabilizează vecinătatea estică și apoi Turcia, care am văzut că în ultimele luni nu prea e de încredere și apoi mai avem și statele din nordul Africii. Dacă ne dorim securitate în Europa, e clar că trebuie să facem mai multe în vecinătatea noastră, atât la est cât și în sud. Am înaintat uh, un amendament care propune sporirea asistenței macrofinanciare pe care Uniunea Europeană o oferă statelor din afara Uniunii Europene, state care au nevoie de acești bani. Și ne propunem să facem asta pentru că Comisia a propus o reducere a acestei uh, asistențe de la 80 de milioane la 30 de milioane uh, de euro din 2016 în 2017. Noi credem că această reducere este mult prea mult. De uh, aceea uh, spunem că ar trebui să creștem uh, alocațiile de la 30 de milioane la 45 de milioane milioane, ceea ce se aliniază opiniei înaintate de Comisia INTA, care se ocupă de acest subiect. Apoi, până acum v-am clarificat principalele direcții ale grupului nostru și în principiu suntem de acord aici cu raportorul, însă sunt două aspecte unde noi deocamdată nu suntem de acord cu raportorul, uh, însă chestiuni foarte importante pentru grupul nostru și dați-mi voie să le um, detaliez. Mai întâi, uh, Trecerea banilor din cadrul EFSI în rezervă. Ne am fost foarte fermi aici. Grupul nostru nu poate și nu va susține niciodată așa ceva. Este o linie roșie clară pentru grupul nostru și vă explic de ce. EFSI este un nou proiect, este în primul său an de existență. Deocamdată am văzut care sunt evaluările comisiei, nu mai avem alte evaluări, eh, nu avem un eh, document oficial care să pună în sub întrebării viabilitatea acestui program. Oare putem să ne adaptăm mai bine în ceea ce privește adiționalitățile sau uh, crearea unui teren de acțiune echitabil pentru toate cele 28 de state membre? Da, putem face asta. Însă exact asta face Comisia prin propunere înaintate săptămâna aceasta, adică uh, clarifică adiționalitatea uh, și se asigură că dacă o autostradă în Germania nu trebuie finanțată, ea nu va fi finanțată. Deci ne asigurăm că banii ajung exact la acele proiecte din zonele unde sunt absolut necesare sunt anumite zone ale Europei care au nevoie de acești bani. Apoi, uh, uh, în ce privește uh, discrepanța între statele vechi și cele noi, um, atunci când vine vorba despre instrumentele financiare, parteneriatele public-private și existența unor bănci de promovare, e bine, da, au existat discrepanțe atunci când a început acest proiect. Am sensibilizat uh, pe toată lumea în legătură cu acest subiect, însă am văzut că atât Comisia cât și Banca Europeană de Investiții fac tot posibil pentru a asigura un teren de acțiune echitabil și pentru a reduce discrepanțele între state. Efortul în ceea ce privește promovarea EFSI și a IMM-urilor care până la urmă duce la um, crearea de locuri de muncă, sunt inițiative bune. Comisia va ajusta uh, totul și uh, credem noi că aceasta ar putea fi um, un aspect foarte rezonabil. Însă vrem să transmitem un semnal Europei, sectorului privat și mai ales IMM-urilor, că un proiect care a dus la crearea de locuri de muncă și la susținerea companiilor, mai ales a IMM-urilor, deci să dăm un semnal că punem în pericol un astfel de proiect, am acționat într-o manieră contraproductivă. De aceea noi nu vom susține transferarea banilor EFSI în rezervă. Și apoi, un ultim aspect pe care vreau să-l menționez, domnule președinte, este uh, acțiunea uh, pregătitoare în domeniul din acest an uh, sunt clar acțiuni pregătitoare din domeniul apărării, însă trebuie să fim conștienți de faptul că 50% din uh, sumele de bani alocate pentru acțiune pregătitoare trebuie să ajungă la acțiuni pregătitoare noi. Prin urmare, va trebui să evaluăm uh, lucrurile și să luăm o decizie politică, să vedem dacă aceste acțiuni pregătitoare în domeniul apărării duc la mai bună inovație și mai bună cercetare în domeniul apărării, îmbunătăți capacitățile noastre de apărare aici în Europa. Trebuie să vedem însă dacă aceasta este o prioritate politică pentru noi. Eu cred că da, ar trebui să fie. Și mă opresc aici, domnule uh, președinte, pentru început. Și vă mulțumesc. Mulțumim, uh, stimați colegi, v-aș ruga să fiți cât se poate de succins, pentru că trebuie să terminăm la ora 10 și 30 de minute. Domnul nu. Mulțumesc. În ceea ce privește celelalte secțiuni, trebuie să ne manifestăm uh, sprijinul propunerilor făcute în ceea ce privește bugetul, bineînțeles, uh, suntem de acord cu reducerea celor 60 uh, de posturi conform angajamentelor pe 5 ani și cu reducerea posturilor care nu au fost transferate COR-ului, ci invers și suntem de acord cu crearea de uh, Uh, posturi pentru securitate și suntem de acord, ceea ce este mai politic, mai polemic, uh, cu crearea celor 60 de posturi cu caracter politic, fiindcă Parlamentul European nu este doar o administrație, ci mai ales o organizație politică, iar astfel, uh, iar în acest sens, noi avem un deficit și cred că este important să se umple această lacună. În ceea ce privește celelalte secțiuni, cred că trebuie să se restaureze uh, Uh, um, nivelul în ceea ce privește Curtea de Justiție și Curtea de Conturi și la mediatorul european și controlorul european privind protecția datelor. În ceea ce privește Curtea de Justiție, este important uh, să se financeze cele 12 posturi anunțate de uh, posturi de judecători, ceea ce ar permite fiecarei țări să aibă propriul său judecător. În ceea ce privește CESE, Comitetul European și Social European, precum și Comitetul Regiunilor, trebuie să se reintegreze posturile care nu au fost recuperate de către Parlamentul European, 12 de o parte și 8 de partea cealaltă. Acest lucru mi se pare de la sine înțeles și, bineînțeles, trebuie să facem astfel încât uh, uh chestiunea uh, rate de reducere uh, în ceea ce privește salariul, salariul personalului trebuie să fie rezolvată, fiindcă uh, personalul, bineînțeles, așteaptă să se găsească o soluție. Și în ceea ce privește uh, Serviciul European de Acțiune Externă, bineînțeles că sprijinim echilibrul între personalul Uniunii Europene și experții detașați, precum și crearea unor șase posturi pentru uh, o, pentru comunicarea strategică, lucru foarte important pentru a putea explica anumite lucruri. În ceea ce privește multe subiecte, suntem de acord cu restul grupului, iar în ceea ce privește a, cele 76 de posturi politice, noi considerăm că trebuie să, ca Parlamentul European, trebuie să fie mai degrabă politic decât administrativ. Mulțumesc, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să preiau uh, ideea dumneavoastră și vreau să vă spun că, așa cum decideți dumneavoastră, o să fiu succint. Mulțumesc colegilor care au uh, făcut această activitate pregătitoare, mai ales domnului Gaier. Informațiile pe care ne le-a oferit uh, colegul Gaier sunt extrem de amănunțite. Sunt de acord că este nevoie de o evaluare în ceea ce privește EFSI, cu evaluarea asta în ceea ce privește EFSI, în ceea ce este vorba de faptul că există riscul de a pierde transparență și sunt de acord mai ales cu faptul că nu ar trebui să ne declarăm mulțumiți cu un soi de descriere abstractă. Și dacă îmi dați voie, aș dori să trasez o paralelă, nu este o comparație 1 la 1, cu Banca Centrală Europeană, la ce am asistat când a fost înființată și când ne-am închipuit că regulile sunt clare. Dar acum um, ne dăm seama că instrumentele de finanțare cu totul noi, metode neconvenționale și un limbaj nou, precum și un comportament nou, apar. Dacă am uh, introduce FC, am uh, fi responsabil numai de oferirea de fonduri bugetare și garanții și restul s-ar face în afara competenței noastre, competențelor noastre. Și noi nu, nu, nu am face decât să ne uităm cu gura căscată la rezultate. Deci ar trebui să ne menținem controlul asupra acestor instrumente financiare. Altfel, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra două amendamente ale grupului ECR. Unul se referă la faptul că noi considerăm că la, problem, la politica de coeziune nu uh, trebuie să facem lucrurile ca înainte. Am înaintat amendamente care doresc să se pună mai mult accentul pe regiunile mai puțin dezvoltate și să spunem în egală măsură că nu putem vorbi întotdeauna despre fonduri noi. Ar fi, deci, binevenit să se ia fonduri de la regiunile mai dezvoltate pentru regiunile mai puțin dezvoltate, fiindcă acestea sunt, au mai multe nevoi. În afară de asta am înaintat și un amendament care cer ca fondurile pentru afacerea cu Turcia, ar trebui să fie trecute în rezervă, fiindcă o parte din aceste fonduri, fiindcă deocamdată știm cu toții acest acord nu funcționează și ne temem că nu va funcționa bine nici pe viitor. Deci ar trebui să transmitem un mesaj politic clar. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dupre are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-l felicit pe domnul Gaier și pe toți cei care au lucrat alături de el pentru uh, acest document foarte bun care ne-a fost transmis uh, într-un termen foarte scurt și aș dori să fac o reflexie, nu știu de unde vine, când uh, în ceea ce privește acest document și rubrica mai ales A1 la care noi am făcut foarte multe amendamente. Constat că, la că ați păstrat uh, foarte multe amendamente de la PP, S și D și tot așa. Ce înseamnă asta, mă întreb? Ce înseamnă asta? E oare vorba de o problemă tehnică? Și noi am depus amendamente la toate aceste linii. Ce se întâmplă? PP-ul și S și D-ul fac singur bugetul? Atunci uh, să se aștepte ei că nu să-i susține toată lumea dacă fac ei singur bugetul. Dați-mi, vă rog, o explicație logică, fiindcă nu mi se pare corect, indiferent care este, care este motivul tehnic. Dacă amendamentul ar fi fost bine ca uh, Uh, raportor să spună amendament de compromis, citând toate amendamentele depuse de grupurile politice și nu numai acolo, inițiativa pentru tineri, de pildă. Uh, PPE, S și D, PPE, S și D. Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Tot așa. Ca și cum ceilalți, noi ceilalți nu am fi depus am, amendamente. Nu vreau să fac aici, să fac aici un război sfânt în, în uh, fața opiniei publice, dar uh, dacă nu cumva există motive obiective pentru acest lucru, eu nu pot să accept acest sistem. Fără motive obiective, subliniez acest lucru. Vreau să vă spun că eu nu am fost niciodată pentru și de, uh, raportorul pentru bugetul Parlamentului nu dorește crearea a 76 uh, de posturi suplimentare pentru grupurile politice și noi ne opunem. Discuția de la grup de ieri um, a fost de acord doar a, a, a împărțit colegii între cei care sunt împotrivă și cei care spun dacă, dacă doriți 76 de posturi, atunci trebuie să fie compensate. Acestea au fost singurele poziții care s-au degajat. Iar această problemă va deveni o linie roșie pentru grupul nostru. Dar revin la problema fundamentală. Sunt de acord cu uh, direcția dată de domnul Gaier de restaurare a tuturor uh, liniilor uh, reduse de Consiliu. Sunt de acord și cu strategia sa, care dorește asigurarea finanțării inițiativei Ocupare pentru tine și restaurarea creditelor pentru Orizont 2020 și CEF uh, pe baza creditelor suplimentare obținute în cadrul revizuirii de la jumătatea parcursului. Dacă am uh, înțeles eu bine ce ați propus uh, dumneavoastră, domnule raportor, dacă nu vă o să spuneți. În ceea ce privește plățile, putem să discutăm despre principiul stabilirii creditelor de plăți în toate uh, cazurile unde există echivalent cu credite de angajament. Nu există o justificare tehnică de fiecare dată, dar putem să înțelegem că în cadrul unei strategii generale care dorește sporirea considerabilă a nivelului plăților, acest lucru ar putea fi uh, Uh, fezabil, fiindcă lucrurile au fost calculate foarte strict. În ceea ce privește rubricile, foarte pe scurt, uh, a, suntem reticenți, nu, nu în ceea ce privește rezerva pentru creditele EFSI, uh, ci e vorba de faptul că eu nu cred că la nivelul unei că există o procedură obiectivă și că există criterii obiective pentru a putea ridica rezerva. Când vorbiți despre repartizare echilibrată. Nu se poate așa ceva. Este vorba despre, despre o apreciere politică, fiindcă dat fiindcă nu cred în, obiectivita- în caracterul obiectiv al procedurii care ne-ar permite să ridicăm rezerva, noi nu suntem de acord cu uh, principiul acestei rezerve. Sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să găsim o soluție alternativă în ceea ce privește uh, cele 25 de milioane solicitate de comisie, dar încă o dată dați-mi voie să vă adrese, să spun un lucru. Nu am văzut nicăieri și asta este o, iarăși o chestiune de principiu care poate ține de același raționament. Eh, Nici o urmă a amendamentelor noastre de la grupul nostru care cereau eh, majoritatea de credite la unele linii, astfel încât se să existe o, o translatare a angajamentelor uh, de la COP21, deci nici urmă de ele, poate, uh, hai să zicem, un, un cuvințel aici colo care este atribuit verzilor până la urmă uh, și se vorbește despre 18 milioane la rubrica 2. La 1B, vreau să vă spun din ce motiv uh, noi am cerut o credit suplimentar pentru inițiativa ocuparea în rândul tinerilor, fiindcă suntem de părere că trebuie să se pună în rezervă acești bani, fiindcă va exista o evaluare a comisiei până la sfârșitul anului în ceea ce este eficiența acestui mecanism și nevoia de reajustare. Iată motivul pentru care noi propunem ca această sumă să fie pusă în rezervă, fiindcă altfel sunt de acord cu propunerea raportului. În ceea ce privește rubrica 2, suntem de acord cu poziția Uh, uh, domnului Mureșan, uh, numele PPE-ului, noi am dorit să se prevadă credite pe linia, pe linie la ora actuală, fără să se aștepte bugetul rectificativ care va fi propus de către Comisie. Iar în ceea ce privește rubrica 3, domnule președinte, noi apreciem foarte mult această rubrică, dar, și, dar avem câteva întrebări. La Europol, Eurojust, foarte bine, s-a votat la Libe, există justificări. 5 eh, milioane pentru EASO nu s-a votat la Libe, nici câte știu eu. Deci aș vrea să înțeleg care, de unde vine această solicitare, de la cine vine această solicitare, fiindcă la votul Comisiei Libe nu, nu am văzut nimic. Dar vreau să vă spun un lucru care este um, unic la rubrica 3. Iată o situație ne confruntăm cu situația în care problemele de migrație și de securitate atrag foarte mare atenție și mobilizare a mijloacelor financiare. Dar dacă examinăm propunerile, propunerile care vor fi imputate Parlamentului European în ceea ce privește migrația și securitatea, deci eh, creditele în plus pentru EASO, Europol și Eurojust, Parlamentul European va cere 11 milioane în plus. Dar pentru cultură, cetățenie și reiau toate programele, nu zic că sunt împotrivă, ci doar pe o întrebare, Parlamentul European cere 47 de milioane în plus. Întrebarea mea este următoarea. La, dacă la nivel politic uh, are vreun, vreun, vreun sens acest lucru uh, și uh, se spune Parlamentul European a crezut, a, a cerut 11 milioane în plus pentru migrație și 47 pentru cultură. Vă pun această întrebare pur și simplu, fiindcă mi se pare că este o întrebare evidentă. La rubrica 4 am niște observații tehnice, dar nu este acesta locul potrivit. Și în ceea ce privește capitolul 5, vă confirm ceea ce v-am spus mai devreme, eh, vor fi Uh, noi ne opunem acestei idei de posturi suplimentare. Dacă este vorba de, de, de ce solicită Parlamentul. 14 uh, șoferi, 76 de posturi pentru grupurile politice. Suntem de acord cu 35 de posturi pentru securitate și vom cere 250 uh, de posturi suplimentare în, într-o, în contextul în care noi cerem celorlalte instituții să-și reducă posturile cu 50%. Nu, nu sunt de acord cu așa ceva. Mulțumesc. Doamna Miriada. Uh, mulțumesc, o să fiu foarte succintă. mulțumesc, uh, mulțumesc lui um, Gaer pentru activitatea sa. Vreau să vă atrag atenția mai ales uh, asupra 1A și crearea două linii bugetare pentru consolidarea regiunilor afectate de Brexit. Da, eu vorbesc tot timpul despre același lucru, dar E nevoie să înțelegeți că foarte multe regiuni vor fi afectate. Mai ales regiuni ca Nordul Irlandei, Scoția, care uh, au rămas în Uniunea Europeană și au dorit acest lucru, avem datoria și răspunderea de a nu le lăsa de izbeliște. Deci, uh, vă rog frumos um, să consolidați aceste două linii bugetare pentru că noi, ca Parlament, trebuie să arătăm lumii că uh, suntem pașnici, fiindcă trăim uh, într-o situație, tre- trecem printr-o situație foarte fragilă. Se vorbește despre militarizare, armate europeană și mai departe. Haideți să ne, să ne întoarcem la masa discuțiilor, să vedem de ce am vrut Uniunea Europeană uh, din capul locului. Era vorba de comerț, dar am vrut să ne înțelegem pașnic și cu vecinii și să promovăm facea. Și trebuie să existe voința politică de a face acest lucru acum și să arătăm Europei că noi în Parlamentul European dorim să promovăm pacea. Și vă mai spun un lucru și apoi mă opresc cu această rubrică. Să nu uităm că Parlamentul European a avut un loc foarte european în ceea ce privește acordurile de pace de la vinerea bună Good Friday în nordul Irlandei și acum, în contextul Brexitului, acest lucru va, va submina integritatea procesului de pace în Irlanda de Nord și noi trebuie să transmitem un mesaj de sprijin acelor uh, oameni din nordul Irlandei, precum și Scoții, pentru a, a, a le transmite mesajul că, că suntem alături de ei acum că ei au fost abandonați de ani. Deci, încă o dată voiam să spun acest lucru. În linii mari, proiectul de buget al Comisiei, bineînțeles, au fost subestimate unele cheltuieli, mai ales la rubrica 1. Amendamentele grupului nostru se referă totdeauna la prioritatea locurilor de muncă, creșterii economice și proiectelor de creștere. Uneori trebuie să fie restaurate propunerea Comisiei pe în alte locuri trebuie majorate sumele propuse de comisie, fiindcă nu, nu se dovedește angajată față de creștere și ocuparea locurilor de muncă, iar acesta trebuie să fie prioritatea noastră. Trebuie să restabilim priorita- uh, inițiativa ocupării în rândul tinerilor și e nevoie de acțiuni rapide. Nu putem să acceptăm ca banii să rămână în rezervă, fiindcă e nevoie de acțiuni urgente. Bineînțeles, trebuie să sprijinim și să majorăm uh, regiunile mai puțin dezvoltate și uh, pe cei mai nevoiași. Am propus um, uh, majorarea Erasmus, formare în mass media, educație și mai departe și mă bucur foarte mult că s-a vorbit despre anul patrimoniului, a spus domnul Gaier ceva în acest sens, deci pentru noi este o ocazie de a arăta cât de importantă este cultura și să punem accent pe crearea de locuri de muncă în, uh, în industria cultur, culturală creativă și uh, cu coloana vertebrală a economiilor, mai ales în zone rurale, reprezintă sectorul lactatelor și pescuitului. Nu putem să avem costuri suplimentare acolo, ci din potrivă să sprijinim mai mult uh, aceste industrii. Ar trebui să, să sprijinim și Uh, linia pentru refugiați și migranți și încă un lucru aici unde am o altă părere față de ceilalți pe care le respect, bineînțeles, dar uh, se propun prea mulți bani pentru securitate. Poate ar trebui să ne gândim că ar putea fi o resursă și să folosim acești bani într-un mod mai constructiv și să ne întoarcem la valorile noastre, de, de, la miezul valorilor noastre europene și să ne gândim de ce am creat Europa, Uniunea Europeană din uh, capul locului. Mulțumesc, domnul Maragal. Merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Va trebui să încep prin a spune Hei, domnul Gaier nu e prezent? Oricum, vreau să-i mulțumesc pentru întreg efortul și pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. În uh, săptămânile și lunile care vin, cred că lucrând împreună vom putea ajunge la niște poziții comune care e până la urmă poziția noastră. Câteva lucruri sunt foarte clare. Grupul nostru va prelua elementele adoptate în comisii. Apoi, suntem într totul de acord cu cele spuse de domnul Gaier. Trebuie revenit la cifrele uh, anterioare tăierilor practicate de Consiliu. Și un element suplimentar. Trebuie să rămânem coerenți vis-a-vis -vis de decizia luată de Comisia pentru Bugete în luna iulie. Adică liniile directoare pentru bugetul 2017. Vă reamintesc raportul Olbrich-Thomas pentru CFM. Eh, în aceste cadre trebuie să ne mișcăm, să lucrăm și corespunde cu amendamentele pe care le-am prezentat. Aș răspunde acum eh, domnului Gaier vis-a-vis de Erasmus și EFSI. Suntem întru totul de acord cu dumnealui. Avem și noi preocupări vis-a-vis -vis de FC. Ne temem că lucrurile nu se vor concretiza așa cum ne dorim și, în mod concret, ar trebui să putem crea un plan real de investiții. Ori EFSI încă nu a ajuns în această fază. Apoi, mai trebuie știut ca în acest uh, buget. Fie că acceptăm sau nu ce a spus doamna Georgieva ieri despre, despre CFM, trebuie să recunoaștem că lucrăm într-un context în care există două tendințe paralele. Pe de o parte, reflexia în ce privește resursele proprii și apoi uh, capacitatea bugetară a zonei euro. Acest element trebuie luat în calcul ceva mai târziu. În ce privește prima parte a intervenției mele, uh, sunt de acord cu cele spuse de domnul Gaier pentru acțiune pregătitoare în domeniul securității, pentru apărare. E un nou obiectiv pe care încercăm să-l inserăm pe ușa din dos în bugetul european. Eu sunt de acord să facă parte din buget, dar atunci e un nou obiectiv și nu și trebuie pus uh, introdus uh, pe calea principală. Trebuie să fim foarte limpezi în ce privește aceste, aceste cheltuieli pentru apărare. Și aș prefera să punem un zero pe linia acestei acțiuni pregătitoare. Avem opt amendamente pe care le putem regrupa în cinci teme. Primul bloc de amendamente a fost prezentat pornind de la principiul că deja în 2017, prin revizuirea CFM, se pot face aceste modificări, ceea ce spuneam și luna iulie. Deci, o creștere importantă în bugetului atunci când am dezbătut documentul cadru, Erasmus, ajutor umanitar, Europa cetățenilor, Europa creației. Și într-un astfel de scenariu, amendamentele noastre ar reprezenta o creștere de aproximativ 4 miliarde a creditelor de plăți. potrivit raportului Olbrich Thomas. La fel și în ipoteza în care revizuirea CFM intervine în 2018, o creștere cu 3%. Blocul de amendamente 3, spunem aici că ar trebui revenit uh, Orizont 2020 și Conectarea Europei, 150 de miliarde în plus, și blocul 4, ITER, blocul 5, un grup de amendamente ceva mai puțin uh, important, inițiativa uh, cetățenească europeană, codul de conduită, uh, migrația, rezerva pentru Frontex, etc. Eu cred că avem mijloacele să lucrăm bine. Documentul despre care a vorbit domnul Dupre un document al PPE, pentru noi este un bun punct de plecare. Apoi putem critica prezentarea, dar în ce privește argumentele, e un punct de, de pornire pentru a obține un acord. Domnul Zani, foarte pe scurt, uh, mulțumesc și eu raportorului. O primă observație de ordin general în ce privește abordarea. Consiliul a definit niște priorități. Ne-a trimis un mesaj. Consideră că anumite linii bugetare sunt utile și că altele sunt mai puțin utile mod evident, ei sunt cei care dau banii. Statele membre trebuie să pună în aplicare linii și programele bugetare. Deci o reluare totală a propunerii Comisiei nu e soluția cea mai bună din punctul meu de vedere. În ce privește puncte specifice, constatăm cu plăcere că au fost restabilite instrumentele speciale și rezerva pentru instrumentele speciale a fost uh, și o solicitare a noastră. Deci e un element pozitiv. Însă ce mai constat și ce mă neliniștește, cum spunea și raportorul, e ce se petrece cu EFSI. Și comunicarea președintelui Comisiei Europene ieri, care a vorbit de prelungirea EFSI uh, și inclusiv a citat uh, deschiderea către state terțe a uh, programelor EFSI. Fondurile ce vor trebui consacrate acestui fond nu vor face decât să creeze tensiuni pe viitoarele bugete. E un element de care trebuie să ținem seama. Și un ultim aspect pe care vi l-aș reaminti e Turcia. Știm ce s-a petrecut acolo în această vară. Vedem cum se comportă guvernul Erdogan vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană. Prin urmare, ar trebui să lansăm un mesaj puternic către Turcia cu o revizuire completă și realistă a fondurilor pe care prin buget și prin BEI îl trimitem acestei țări. Iată ce ar fi de dorit. Însă nu am constatat nimic foarte important în acest sens. Oricum merită să continuăm reflexia. Ce privește acum bugetul Parlamentului. Sigur, sunt de acord cu poziția raportorilor care critică aceste 76 de noi posturi pentru grupurile politice. Nu cred că e o creștere prioritară pentru bugetul nostru și există și teme aflate încă în suspans. Uh, serviciul de șoferi, uh, internalizarea acestui serviciu, Există un proiect în curs, dar și acolo ar fi bine poate să ne mai gândim. Trebuie să ne gândim la banii pentru partide și fundații. E singura linie bugetară care a sporit în mod exponențial în anii din urmă și nu e un semnal prea bun. Acum, în ce privește agențiile, și aici poate că am putea spune uh, că a corecta tăierile nu e probabil semnalul cel mai bun. Există multe agenții care joacă un rol uh, care ar putea fi la fel de bine jucat de anumite servicii ale Comisiei Europene, deci ar trebui cumva raționalizată activitatea acestor agenții. Iată ce ar trebui să începem să facem. Același lucru se poate spune despre uh, Comitetul Economic și Social, Comisiu, uh, Comitetul Regiunilor, Serviciul de Acțiune Externă. Câte vreme nu avem o viziune clară a rolului acestor servicii, a spori dotările pentru acestea, poate că nu e abordarea cea mai bună. Am avea nevoie de garanții suplimentare, ar trebui să știm mai bine ce va face acest serviciu de acțiune externă. Mulțumim. Mai am o scriere la cuvânt. Claire Moody, vă rog cât mai concis. Da, mulțumesc. Vreau doar să îl susțin pe raportor și toate eforturile sale, în special în ce privește FC și restabilirea anumitor linii bugetare, după cum spunea. Trebuie să dăm seama de aceste cifre. Apoi, acțiune pregătitoare. Sigur, trebuie să înțelegem de unde vin banii. Și un alt element uh, se referă la primirea refugiaților. Pentru mine, de asemenea, la fel de important. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Dacă îmi permiteți câteva observații personale, aș saluta excelența muncii depuse de uh, raportor și de raportori. Îmi cer scuze, spune președintele, cineva dorea să mă intervine? Doamna Gardea Zabal, vă rog. Gracias, presidente. Es que pensaba que íbamos a acabar a las diez y media, entonces no, no había pedido la palabra porque, evidentemente,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 pero esta ya empieza a tener una amplitud eh, importante. Sí, dernier intervenant, Monsieur Oui, je... ah pardon, Monsieur Ali aussi. Monsieur Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз няма да правя изказване, но Domnule președinte, nu vreau să intru acum în detalii, spre domnul Ayuso, dar nu sunt în largul meu la această ședință. Nu am primit absolut niciun document, nicio informație în avans documentul domnului Gaier, nu mă îndoiesc că e foarte bun, dar nu am fost informați uh, exact ce scrie în el și toată această dezbatere despre bugetul 2017 trebuie să aibă loc în contextul a ce am putut uh, uh afla ieri despre revizuirea CFM. E, pe mine mă preocupă anumite elemente. Uh, constat că există niște redistribuiri de fonduri unele credite de plată vor fi sporite, bună oară, pentru coeziune, dar aș vrea să văd care e planul până în 2020. Iată de ce uh, v-aș cere ca până săptămâna viitoare, când uh, vom avea o întâlnire, să luați în calcul și revizuirea CFM. Pentru că aceste două dezbateri trebuie să meargă mână în mână. Mulțumesc! Domnule Fernandez, acum, foarte pe scurt, da, unu, mulțumesc raportorului pentru munca sa. Știu cât de dificil uh, i-a fost. Sunt sigur că dorește să implice toate grupurile politice și încă mai este timp pentru asta. Un al doilea mesaj. A introduce o rezervă de examinare pentru EFSI este un semnal foarte prost, pentru investitori în special și subscriu la cele spuse de raportorul nostru din umbră, domnul Zicfried Mureșan. Un alt lucru important, zic eu. Avem niște poziții politice și va veni un moment în care revizuirea CFM va interveni. Bugetul 2017 și bugetul 2016, respectiv 2017, vor fi reunite, pentru că revizuirea CFM va avea consecințe în bugetul 2016. Și în strategia noastră am fost fericiți până acum, să spunem, și să introducem amendamente amendamente coerente cu revizuirea CFM. Și tot ce s-a făcut de către raportorii noștri. Va fi interesant să putem discuta strategia așa încât să reunim din nou toate aceste elemente în momentul în care o decizie chiar va trebui luată. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să intervină, spune președintele. Atunci Salut și eu munca raportorului nostru. Vom intra acum în fazele de voturi și de negociere cu Consiliul. Mie mi se pare important ca mesajul nostru să fie limpede și de înțeles pentru opinia publică vom fi convingători în relațiile noastre cu Consiliul dacă dăm dovadă de o coerență reală și dacă arătăm că avem priorități reale. Deci, haideți să lăsăm deoparte tot ce poate ține de imaginea unui arbore de Crăciun cu, cu tot ce ne dorim și să ne bazăm pe raportori și raportorii din umbră pentru a găsi acele priorități, nu foarte numeroase, care să ne ducă câștig de cauză. În rest, în ce privește acțiunea prioritară, pregătitoare, sunt de acord cu cei care au spus, sigur există și rezerve, dar sunt de acord cu cei care au spus că e o acțiune ce trebuie să fie în afara bugetului obișnuit, rezervat acțiunilor prioritare și bugetelor și proiectelor pilot. Trebuie să fim solidari pentru a putea convinge Consiliul. În fine, eu sunt uh, eurodeputat, la fel ca dumneavoastră, și mâine, pe teren, va trebui să explic concetățenilor mei ce votăm aici. Și, deocamdată, nu am argumente pentru a justifica crearea a 76 de posturi în grupurile politice. Deci, nu o să vă mirați că votez împotriva unor astfel de amendamente. Este o opinie personală. E o exigență a conștiinței mele profesionale și personale. Trebuie să pot explica cetățenilor europeni ce facem noi aici. Și atunci când pledăm pentru o limitare a cheltuielilor publice, ă, trebuie să ne dăm seama că toată lumea se preocupă de ce facem noi aici și n-aș vrea să plătim pentru greșeli. Ă, concluzie, domnule Gaier? Das würde jetzt das Zeitbudget sprengen, wenn ich detailliert auf die Hinweise der Kolleginnen und Kollegen nochmal antworten. Aș depăși uh, timpul dacă aș intra în detaliile comentariilor colegilor. Am luat notă însă de tot ceea ce ați spus, uh, am notat totul în amănunt și, domnule Dupre, multe lucruri pot fi rezolvate cu coordonatorii. Domnul președinte Artui, are dreptate în ce privește acest document. Este un document de lucru care cuprinde ceea ce am auzit ieri. Spuneam ieri că ne aflăm de-abia la începutul acestui uh, proces și că vom pregăti lucrurile pentru sfârșitul lui uh, octombrie. Obiectivul meu este să avem o majoritate puternică în plen și sunt gata să fac compromisuri. Ceea ce vedeți acum este doar poziția mea de început. Voi mai lucra la această poziție. Vom încerca să obținem o poziție fermă și puternică a Parlamentului și să obținem o mare majoritate. Aceasta ar fi abordarea mea. Așa voi aborda problema când voi discuta cu grupurile politice pentru a vedea cum să rezolvăm situația. În trecut am reușit să ajungem la un uh, acord. Avem încredere în dumneavoastră, domnul raportor general. Domnul raportor, pentru alte uh, secțiuni nu mai aveți nimic uh, de spus în special, aceeași stare de spirit, să înțeleg. Nu mai sunt comentarii și încheiem această ședință. Vă pot anunța însă că viitoarea noastră întâlniri, viitoarea coordonatorilor, este cea care va urmări, urma acestei acestei întâlniri și apoi uh, și luni 26 septembrie și miercuri 28 uh, uh, septembrie ne revedem, joi 29 septembrie dimineață doar pentru a vota bugetul pentru 2017. Întâlnirea de pe 27 septembrie a fost anulată. Ședința se suspendă pentru 5 minute înainte să deschidem ședința coordonatorilor.